destinatarilor. Ă, miercuri voi semna împreună cu președintele Consiliului cinci acte juridice care au fost adoptate. Titlurile ă, le găsiți în procesul verbal al